redeschisă. Procesele verbale eh, din 25 februarie sunt disponibile și v-au fost puse la dispoziție. Există obiecții? Văd că nu e cazul. Doamnelor și domnilor, în numele vicepreședintelui Tajani, am plăcerea să vă fac cunoscut că în fața sălii plenare au fost eh, puse la dispoziția dumneavoastră unele broșuri Uh, care au fost realizate de cabinetul uh, domnului vicepreședinte Taian în legătură cu securitatea internă a acestei instituții.